Welcome to the second part of our... Bun venit la cea de-a doua parte a ședinței noastre de astăzi. Am avut o sesiune prelungită de vot astăzi înainte de masă pentru a lua decizii foarte importante, iar acum trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Reducerea inegalităților cu accent pe sărăcia în rândul copiilor, și îi voi da cuvântul pentru început raportoarei pentru acest subiect care este de importanță deosebită pentru comisia noastră. Deci îi voi da cuvântul doamnei Zuber din partea grupului GUE NGL. Dacă ați putea să vă rezumați în intervenția dumneavoastră la 5 minute. Bună ziua tuturor! Aș vrea, înainte de toate, să mulțumesc tuturor organizațiilor care au dat curs uh, invitației noastre, rețeaua europeană pentru eradicarea sărăciei și altele. În momentul în care am planificat această activitate împreună cu secretariatul Comisiei, ne-am gândit că poate ar fi interesant să ascultăm punctul de vedere al unor organizații care sunt angajate în activitatea cotidiană în acest domeniu, decât dispun de date, de statistici. De asemenea, am putea discuta ă, împreună cu raportorii din umbră despre liniile directoare care trebuie să ghideze acest document. În calitate de raportoare din Portugalia, pentru mine este foarte important să redactez un raport pe această temă. În Portugalia, țara pe care o cunosc cel mai bine, din păcate, fiecare al treilea copil trăiește în condiții de sărăcie. Am vorbit cu organizații specializate din țara mea și cred că problema sărăciei în rândul copiilor Uh, nu putem să o disociem de un context economic în care uh, acești copii trăiesc. Adesea părinții sunt șomeri, uh, Banii pe care statul îi prevede pentru fiecare copil sunt prea puțini, nu există servicii care să combată sărăcia. Deci toate aceste lucruri nu putem să le separăm de fenomenul sărăciei în rândul copiilor. Acestea, de fapt, sunt cauzele fundamentale care creează acest flagel, care, din nefericire, um, ia proporții în mai multe state membre. Copiii, am putea spune, sunt primele victime ale crizei economice. În în momentul în care am început să pregătesc acest raport, uh, am încercat să iau legătura cu reprezentanții diverselor organizații specializate și uh, vom avea ocazia și să ascultăm pe experți astăzi. Săptămâna trecută am vorbit cu reprezentanții unei organizații portugheze din orașul Setubal Acolo există și un cămin pentru copii, uh, expresia solidarității sociale. Acolo uh, mi s-a spus că există un număr din ce în ce mai mare de părinți care primesc o sumă minimalistă de bani care să le permită reintegrarea în societate. Deci uh, și, din nefericire, ă, este vorba de ă, mame, de tați care au o pregătire universitară. În momentul în care primesc acești bani, ă, lor li se reduc alte subvenții. Mi s-a spus de asemenea că nu doar sărăcia materială este o mare problemă, că dincolo de sărăcia materială, de condițiile de locuit, de pregătire școlară, apar probleme legate de sănătatea mentală, pentru că acești copii sunt confruntați cu riscuri psihosociale. Sunt copii care înțeleg din uh, primii ani de viață că propria familie are dificultăți materiale și ca atare uh, nu dobândesc motivația să se pregătească pentru un viitor mai bun pentru ei. Uh, mi s-a spus că în acest cămin copiii se joacă între ei și în joaca lor își imaginează că se duc la brațele de muncă, la oficiul de plasare a forței de muncă. Deci ceea ce um, au văzut în casa lor, um, drumurile părinților spre agențiile de plasare a forței de muncă. Dacă ne dorim o schimbare radicală în politică, trebuie să avem în vedere toate aceste probleme. Aștept acum cu interes um, audierea. Mulțumesc, doamna Zuber. Le voi da cuvântul acum invitațiilor noștri și v-aș ruga de asemenea ca intervențiile dumneavoastră să nu depășească 5-6 minute, ar fi ideal, pentru că în felul acesta toată lumea ar putea să se implice în discuții. I-aș da cuvântul doamnei Cisin din partea Eurochild aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, și mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o să venim, venim la acest schimb de experiență și angajamentul arătat de Parlamentul European este um, esențial pentru a îmbunătăți uh, situația copiilor. Uh, cum a spus și doamna Zuber, un copil din trei în Portugalia are probleme și noi toți înțelegem că um, sărăcia experimentată în timpul copilăriei are consecințe de-a lungul întregii vieți. Deci um, trebuie să investim în copii, să prevenim sărăcia, este un imperativ moral, dar este și uh, o politică sănătoasă din punct de vedere economic Trebuie să conferim acestei problematici prioritatea pe care o merită. Eu reprezint aici o organizație care lucrează cu copii pretutindeni în Europa. Noi încercăm să creăm o capacitate pentru o rețea transnațională de protecție a copiilor. Dar eu reprezint și o altă alianță Alianța Europeană pentru Investiții în Copii. Um, sunt, de fapt, 24 de uh, rețele mai mici uh, care um, sunt membre ale acestei alianțe și care, uh, pe lângă um, satele pentru copii, se ocupă și de combaterea sărăciei, există un consens în rândul acestei alianțe că trebuie să um, avem o abordare cuprinzătoare bazându-ne pe drepturile copiilor. Um, există un handbook de implementare a politicii promovate de alianța noastră, care de altfel va fost distribuit. Acest uh, manual uh, cuprinde 50 de studii de caz și de asemenea ă, câteva sugestii, recomandări, inclusiv pentru decidenții politici. Trebuie să înțelegem că sărăcia în rândul copilor nu este inevitabilă și ă, chiar dacă resursele sunt ă, limitate într-o perioadă de timp limitată, noi trebuie să analizăm lucrurile pe termen lung și să creăm uh, posibilități pentru fiecare copil să se realizeze în cele din urmă, valorificându-și potențialul. Mă voi referi la trei cazuri în special. Primul, uh, este nevoie de o activitate integrată. Trebuie să creăm uh, niște grupuri de uh, profesioniști și este nevoie de aspecte de pregătire școlară, de uh, asigurare a sănătății corespunzătoare. Este nevoie de o activitate de coordonare și de dialog. Noi credem că trebuie să investim în profesioniști uh, și asta prin colaborarea cu comunitățile locale. Din păcate, uh, există probleme în uh, infrastructură, ceea ce ne blochează uneori apropierea de cetățean. Este nevoie ca și copiii să fie implicați activ împreună cu familiile lor. Nu putem să îi lăsăm pradă sărăciei fără să acționăm în favoarea lor. Sigur că există multe probleme structurale. Există familii dezavantajate, există probleme de comportament în aceste familii pe care noi trebuie să le modificăm. Dar profesioniștii trebuie să intervină, să garanteze o pregătire, uh, a tuturor celor implicați și credem că în momentul în care atât practicienii cât și legiuitorii vor înțelege că și copiii sunt deținători de drepturi individuale pentru că uh, ei trebuie să își valorifice identitatea, trebuie să poată crea relații pozitive cu alții, să uh, poată să uh, înțeleagă ce își doresc să facă și să-și creioneze viitorul. Iar o altă caracteristică foarte importantă, trebuie să analizăm atât cadrul practic cât și uh, politicile uh, care uh, trebuie să fie promovate, inclusiv în uh, spiritul antreprenorial trebuie să acționeze pentru a schimba Uh, aceste realități. Voi încheia făcând câteva recomandări clare Parlamentului European pentru raportul care urmează să fie elaborat. Parlamentul trebuie să aibă o abordare bazată pe cei trei piloni. Acces la resurse, acces și implicarea copilului, participarea copilului. Dar în afară de recomandările făcute de către Consiliul European, aș vrea să mai fac uh, trei comentarii. De obicei uh, dispunem de 10 minute. Trebuie să uh, uh, ne gândim în agenda macroeconomică a Uniunii Europene și la aspectele legate de sărăcia în rândul copiilor, statele membre trebuie să își stabilească obiective uh, pentru reducerea sărăciei în rândul copiilor până în anul 2020, iar Comisia Europeană trebuie să afecteze uh, resurse suficiente uh, pentru ca um, acest fenomen să poată fi contracarat în baza unor indicatori care trebuie să fie funcționali. Pentru noi este încurajator că uh, uh, se discută aceste aspecte în Parlamentul European, pentru că instituțiile europene uh, toate trebuie să-și asume responsabilități. Este crucial să tratăm această prioritate pentru Europa. Mulțumesc foarte mult! now I'll give the floor to... Mulțumesc! Îi dau acum cuvântul Ecaterinei Cecen din partea UNICEF. Vă rog! Mulțumesc, domnule președinte. Eu reprezint biroul de cercetare UNICEF, bazat la Florența. Noi suntem reprezentați în 25 din cele 28 de state membre. La sfârșitul anului trecut, în luna octombrie, biroul nostru de cercetare a publicat un raport care se cheamă Copiii recesiunii cu impactul recesiunii asupra copiilor și tinerilor. Acolo am analizat 41 de țări bogate, adică orice țară fie membra UE sau a OCDE, și am verificat creșterea în uh, sărăcie în rândul tinerilor în ultimii ani și cele mai mari creștere au fost văzute în statele cele mai afectate de criza financiară și criza economică ce au urmat, adică Grecia, Islanda, Italia, Spania, statele Baltice, la fel și Irlanda și Luxemburg la fel și în anumite țări precum Franța și Ungaria. În 41 de țări bogate a fost o înregistrată o creștere și am văzut această uh, rată relativă din 2008 a sărăciei și apoi am aplicat această rată doar pentru inflație, ca să comparăm lucrurile asemănătoare. Am văzut că impactul crizei asupra copiilor a afectat în mod disproporționat copii, familii vulnerabile din punct de vedere economic, adică de un, familii cu un singur părinte sau familii mari sau familii cu, din, uh, provenind din afara UE. Am studiat uh, ce impact a avut criza asupra tinerilor, rata șomajului în rândul tinerilor, a lipsei de activitate, a celor de până în 24 de ani. Aceste cifre au crescut în mod uh, înspăimântător, în special în sudul Europei. Și în ultimul rând am uh, verificat indicatori subiectivi de bunăstare și am văzut creșteri disproporționate la insecuritate alimentară, satisfacție sau lipsa satisfacției vieții, dorința de a învăța și așa mai departe. Din nou, mai mult în sudul Europei, Grecia și Cipru, Turcia, Italia și Spania. Am mai văzut că acolo unde impactul a fost cel mai mare din punct de vedere economic, impactul social a fost și el foarte mare. Aici avem proporția cea mai mare a copiilor în familii fără venit iar venitul mediu al acestor familii a scăzut cel mai mult și aici șomajul în rândul tinerilor a crescut. Și în concluzie, nivelul cheltuielilor sociale și am văzut că deși a sporit cheltuiala cu protecția socială, cheltuielile cu copiii și familiile au scăzut, adică Tocmai când copiii și familiile aveau nevoie de mai multă protecție, nu au primit protecție. Nu vreau să spun că trebuie să cheltuim mai mult cu copiii și familiile, dar tocmai în perioada de austeritate trebuie să ne concentrăm asupra copiilor și să-i concentrăm. Nu neapărat să sporim cheltuielile, dar să ne asigurăm că aceste cheltuieli ajung acolo unde trebuie. Mesajul UNICEF, așadar, Trebuie să ne asigurăm că copiii nu sunt uitați, tocmai în perioade dificile și în perioade economice mai bune trebuie să investim, tocmai când, pentru că atunci când va avea loc o nouă criză, copiii să nu rămână în urmă. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Dau acum cuvântul doamnei Smolenski din partea Asociației Save the Children. Bună ziua, mulțumesc! Mulțumim pentru acest, această discuție de astăzi, un subiect uh, important, un raport binevenit în momentul potrivit. Mulțumim și pentru că ne-ați invitat. Aș dori să prezint pe scurt asociația noastră, activitatea noastră și ce facem pentru a combate sărăcia în rândul copiilor, la fel și principalele recomandări. Asociația noastră a fost creată în 1919 și activitatea noastră se bazează astăzi pe implementarea Convenției Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului. În Europa avem 13 state membre um, asociații naționale care lucrează la nivel național, regional și european. Am uh, elaborat un raport în acest sens. E vorba de uh, situație de excludere și încercăm ca prin acest raport să atragem atenția asupra efectelor sărăciei eh, asupra copiilor și să schimbăm perspectivele și să notăm recomandări cu privire la uh, copii. Am văzut că în orice stat european există copii care riscă să trăiască în sărăcie și asta inclusiv în țările uh, bogate. Este așadar, putem spune că această problemă este una politică, ceea ce înseamnă că e nevoie de bugetul corespunzător astfel încât politicile să poată fi aplicate la nivel național. Raportul nostru mai arată că situația copiilor s-a înrătățit în perioada de criză și cele mai afectate uh, situații, cele mai afectate grupuri sunt cele defavorizate oricum. Sărăcia copiilor este multidimensională. În primul rând, nu au, dreptul, nu au acces la drepturi și la uh, șanse. Venitul familiei este unul din factorii principali și s-ar putea să nu aibă acces la nevoi de bază, uh, casă, masă, haine, îmbrăcăminte. Dar există și discriminare, lipsa accesului la educație sau la alte servicii de bază foarte important pentru copii, ei s-ar putea să nu poată participa la activități sociale și culturale și s-ar putea să se simtă excluși. Tocmai săptămâna trecută în Finlanda s-a lansat un studiu cu privire la participarea copiilor, studiu care arată că copiii din familii sărace nu, s-ar putea să nu poată participa în activități cu prietenii lor sau să renunțe la hobby-uri s-ar putea chiar să fie uh, afectați în cercul de prieteni din cauza uh, situației financiare a părinților. Problemele pot dura o viață întreagă. Un copil care trăiește în sărăcie un an de zile, e o perioadă foarte lungă și să creșterea în uh, sărăcie ar putea însemna și lipsa posibilităților ulterioare de a scăpa de sărăcie. S-ar putea să renunțe la școală, să devină șomeri de, uh, de la o vârstă timpărie și așa mai departe. Tot săptămâna trecută, Save the Children Spania a publicat un raport cu privire la sărăcie <clears throat> și acolo am analizat situația școlii și altor factori sociali, legătura cu diversele diversi uh, indicatori economici cu privire la sărăcie. Ce putem face? În primul rând, ar trebui implementate recomandările cu privire la Invest in Children. Am mai văzut că în țările europene care aplică astfel de uh, recomandări, nivelul uh, sărăciei este mai scăzut. Deci recomandările uh, de investiții în copii sunt un instrument corespunzător, dar implementarea trebuie monitorizată în mod sistematic în statele membre și Comisia cred că ar putea susține acest lucru. De asemenea, acțiunile sociale ale statului pot avea un efect, dar eficiența acestora depinde de nivelul de cheltuieli, de calitatea cheltuielilor adresate concret copiilor și familiilor. Credem că la nivel european investițiile în Europa ar trebui să înceapă cu investițiile în copii. Se vede clar uh, valoarea adăugată și e important să atacăm aceste provocări împreună. Noul plan de investiții dă o mare astfel de ocazie dacă ar fi legat mai puternic de investiții în copii. Altfel, excluziunea socială și sărăcia vor duce mai târziu la costuri mari pentru societățile noastre. Noi credem că e important să atacăm problema de la rădăcină, la fel și discriminarea. Cum putem face acest lucru? Aplicând uh, o abordare de prevenire și o abordare integrată, așa cum propunem noi deja. Investițiile în acest sens trebuie văzute ca un principiu, ca o investiție și nu ca un cost. Și pe ultima planșă, principalele recomandări. Noi credem că e un moment important pentru a transmite un mesaj important tuturor copiilor din Europa. Mesajul pozitiv ar putea fi adoptarea unui uh, obiectiv secundar în uh, sistemul 2020 bazat pe copii. Obiectivele trebuie să fie clare și să se regăsească în toate documentele semestrului european. De asemenea, am saluta adoptarea unei foi de parcurs pentru adoptarea acestor recomandări și mai recomandăm să fie adoptați alți indicatori referitor la copii, la sărăcia copiilor și la excluziunea socială acestea bazate de asemenea pe recomandările Investing in Children. După părerea noastră, e important ca acești indicatori să fie selectați uh, ținând cont de părerea copiilor și tinerilor. În Italia s-a realizat un studiu anul trecut unde analizăm indicatori și date la care am ajuns prin participarea activă a tinerilor și copiilor. Și nu în ultimul rând, noi credem că avem nevoie de o abordare bazată pe drepturi în atacarea sărăciei copiilor. Aceasta trebuie să facă parte din uh, proiectul succesor al agendei europene pentru drepturile copilului. Mulțumesc, urmează doamna Jones, rețeaua europeană împotriva sărăciei. Vă rog. The floor is yours, Madam Jones. Thank you. Mulțumesc și mulțumesc uh, Comisiei și doamnei Zuber pentru această invitație. Vă voi prezenta pe scurt rețeaua împotriva sărăciei. Este o rețea uh, mare de uh, organizații care combat sărăcia, 18 organizații europene, 30 de membri naționali Stimate domnule Matar, încercăm să fim politicoși cu dumneavoastră, vă rugăm să fiți la fel față de oaspeții noștri și uh, ceilalți uh, deputați. Mulțumesc. Sauf, Madame le Président, cu excepția faptului, doamnă președinte, uh, a faptului că nu am, nu am primit amendamentele pentru punctul 8. Deci, politețea dumneavoastră... Madame Jones. Doamna Jones, spune doamna președinte. Deci noi suntem rețeaua împotriva sărăciei, credem în participare, să îi implicăm așadar pe cei care trăiesc în sărăcie uh, în, procedura, în procesul uh, politicilor antisărăcie. Credem că mm, sărăcia în rândul copiilor este o prioritate cheie. Suntem membri activi în alianța Investing in Children, investiții în copii. De ce considerăm că este un moment crucial pentru această inițiativă? Sărăcia în rândul uh, copiilor continuă să crească, am ascultat cifrele astăzi, dar trebuie să vedem și uh, tendințele pe termen lung. Două treimi din, în două treimi din statele membre, uh, sărăcia în rândul copiilor a crescut din 2008. Avem uh, țări precum uh, Letonia 50%, Bulgaria, România la fel, Ungaria 40%. Asta subminează coeziunea Europei. Este vorba despre copiii care sunt uh, supuși unui risc um, de a trăi în sărăcie și ca adulți, iar impactul, iar acest lucru poate avea un impact asupra sănătății lor după cum spunea și doamna Zuber, se subminează coeziunea socială, cresc costurile sociale și economice atunci când copiii nu își ating uh, potențialul. Credem că trebuie spus clar că este o chestiune de drepturi fundamentale. O societate care nu poate asigura drepturi fundamentale și o viață decentă pentru copiii săi a încălcat un contract social fundamental. Este, avem de-a face cu o generație pierdută spunem că uh, copiii săraci cresc în familii sărace, deci trebuie să, să vedem ce putem face în acest sens, dar nu trebuie să uităm că copiii dețin individual drepturi. Am făcut progrese la nivel european, avem un cadru uh, bun prin recomandările din uh, Alianța Investing in Children, dar nu există implementare. Uh, și nu vedem nici, uh, nimic din uh, toate aceste recomandări în planul actual uh, al președintelui Juncker. Avem un obiectiv pentru 2020 care a fost amânat cu încă un an, s-ar putea să nu atingem aceste obiective și cred că trebuie ca ele să devină o prioritate. Încă un element. Noi considerăm că trebuie să ne concentrăm asupra unei abordări sistemice, trebuie să căutăm cauzele structurale ale sărăciei în rândul copiilor. Inegalitatea în distribuția resurselor este un factor major în uh, acest tip de sărăcie. Și dacă nu abordăm uh, întreaga situație, nu vom putea face nimic. Cred că cel mai greșit lucru pe care îl putem face este să uh, dăm vina pe familii. Trebuie să vedem toate acestea în contextul inegalităților crescânde. În plus, avem divergențe, foarte, diferențe foarte mari între statele membre ale Uniunii Europene ne uităm la care sunt cauzele acestora ei bine, este distribuția, ce se întâmplă cu veniturile, cu salariile. Sărăcia a crescut cu 8,9%. O treime dintre săraci lucrează, au un loc de muncă în Regatul Unit. O treime din familiile sărace sunt familii în care există cineva care lucrează. Ce se întâmplă apoi cu serviciile de protecție socială, sociale? OCDE în 2013 a făcut un raport referitor la inegalități, a arătat că veniturile au scăzut, dar problema a fost că și sistemele sociale protejau mai puțin oamenii. Toate acestea sunt efectele crizei și um, arată eșecul nostru de a proteja categoriile vulnerabile. În plus, nu am reușit să învățăm de la cei mai buni Trebuie să vedem ce impact a avut criza. Știu că au fost oferite câteva detalii în acest sens de către cei de la UNICEF și de la Save the Children. Mai ales taxa pe serviciile universale este importantă. Trebuie să recunoaștem de asemenea că unii copii sunt supuși unui risc mai mare decât altora, de aceea sistemele universale sunt cruciale. Vorbim despre părinți uh, singuri, despre familii foarte mari, dar și despre copii fără adăpost, uh, migranți uh, neacompaniați, copii discriminați, rom, de exemplu. Există situații în care părinții își părăsesc copiii pentru a merge să muncească în alte țări, în Letonia. Asta este o problemă enormă. Dacă mai permiteți un minut, în ceea ce privește recomandările, Primul lucru și cel mai important este voința politică pentru a combate inegalitatea, sărăcia și sărăcia în rândul tinerilor, copiilor. Este nevoie de priorități în semestrul european cu recomandări specifice în acest sens. Am dorit să se uh, implementeze indicatorii din um, scoreboard și, în plus, am dorit o foaie de parcurs pentru implementarea acestor uh, prevederi. Dorim, de asemenea, o abordare sistemică pentru combaterea sărăciei și, în plus, uh, trebuie să vedem cum uh, sprijinim ideea de a avea un venit decent de-a lungul întregii vieți. Deci, un venit minim, dar și salarii suficient uh, pentru a uh, asigura o viață decentă. În plus, trebuie să asigurăm redistribuția, redistribuția prin sisteme de, de impozitare progresive. Trebuie să credem, creăm cadrul și apoi sprijinul integrat de care familiile și copiii au nevoie pentru a combate sărăcia. Și, nu în ultimul rând, un apel pentru participare. Participarea este crucială și trebuie să găsim o cale prin care copiii și tinerii să participe la acest uh, proces. Nu este ceva ce ține numai de sprijinul de care au ei nevoie pentru a progresa. Este vorba de faptul că ei pot deveni actori politici și își pot face auzite vocile la nivel național și european. Mulțumim, doamnă Jones. Dau cuvântul acum uh, ultimului nostru invitat, reprezentantul Solidar. Mulțumesc, uh, mă bucur să pot uh, interveni și în calitate de bărbat. Uh, până acum au vorbit numai femei. Uh, în orice caz, vă mulțumesc pentru invitație despre, de a vorbi despre cum putem uh, combate cauzele fenomenului. Înainte de a vă transmite un mesaj politic, pot să vă dau câteva exemple de organizații ale Solidar care uh, combat sărăcia uh, în rândul copiilor. Regatul Unit, uh, Germania, Franța, Austria. Organizații care uh, nu stau de vorbă, ci acționează la fața locului. Și sărăcia nu este o problemă numai în țările care suferă de pe urma austerității, ci și în țări care sunt prezentate ca țări model, cum e Germania. Sunt uh, de acord cu colegii că este o chestiune socială. Sărăcia în rândul copiilor este la capătul lanțului. Se începe cu inegalități, apoi se continuă cu excluzie, excluziune, sărăcie și până la urmă uh, copiii au cel mai mult de uh, suferit. Întrebarea este cum ieșim din această situație. Există organizații care lucrează în domeniul educațional, uh, al activităților în timpul liber, dar și uh, în, uh, în domeniul găsirii de locuințe și așa mai departe. Important este ca acești copii să iasă din această capcană, pentru că sărăcia este o capcană. Dacă ați studiat un pic de psihologie, veți ști că ceea ce s-a pierdut la o vârstă fragedă, înainte de școală, înainte de șase ani, va fi foarte greu recuperat mai târziu. De aceea, chestiunea sărăciei copiilor ține nu numai de investiții în oameni cum, sau uh, de o rezoluție UNICEF, este, ține și de găsirea de soluții pentru cei care au dificultăți, pentru că este cel mai important lucru. Noi la Solidar luptăm pentru echitate socială în Europa și la nivel mondial. dorim să abordăm această situație și prin perspectiva ocupării și situația șomajului din Europa. Mai ales în această comisie ați discutat uh, subiecte atât de importante precum detașarea lucrătorilor și altele. Poate că ar fi interesant să integrați în reflexiile dumneavoastră și uh, un indicator, un, un mod de a măsura impactul asupra familiilor, asupra copiilor, a tot ceea ce se uh, adoptă și se dezbate la nivel european. Avem uh, programe minunate, precum contractele care nu asigură nicio, care nu garantează timpul de lucru, dar uh, noi încercăm să cooperăm cu există și dezbatere referitoare la uh, echilibrul între viața profesională și viața, viața privată. Toate acestea sunt din ce în ce mai amenințate. Uh, nu mai prea există posibilitatea de a găsi acest echilibru și toate acestea au efecte și asupra copiilor. Investiții. În ce să investim? Investițiile în educație uh, se bucură de un sprijin consensual și e bine așa, pentru că ce înseamnă dacă în toate aceste discursuri minunate spunem că trebuie să investim în educație, și până la, dar până la urmă statele membre trebuie să se ocupe de asta și ele nu își acordă mijloacele sau pur și simplu nu le au, pentru că atunci când trebuie efectuată consolidarea fiscală, educația este considerată un cost care trebuie redus și nimeni din partea troicii nu spune care sunt consecințele acestui fapt. Toată lumea spune, da, da, trebuie să combatem sărăcia în rândul copiilor, dar până la urmă politicile au exact efectul invers. Și aici este sămânța pe care o plantează sau de care profită partidele de extremă dreaptă. Deci, investiții în educație pentru, toi. Ar trebui, pentru toți ar trebui să înceapă la o vârstă cât mai fragedă și ar trebui să fie văzut ca un pas necesar. Bineînțeles, înseamnă și să faci alegeri la nivel bugetar. Avem sisteme educaționale care nu permit întotdeauna ca toți copiii să aibă acces la educație. Însă educația ca un bun public este cea mai bună investiție. Și pentru ultimele două secunde dați-mi voie să mă refer la un ultim punct. Dacă vorbim despre sărăcia copiilor, trebuie să ne gândim și la situația copiilor migranți care vin în Europa fără acte și care nu pot fi recunoscuți și, drept urmare, nu au acces la o casă, la servicii sociale și la educație. Salut așadar raportul uh, prezentat în acest uh, sens. Pentru că, până la urmă, sărăcia copiilor și, uh, sărăcia co- și mm, situația copiilor migranți uh, sunt una dintre cele mai, unele dintre cele mai grave probleme din Europa. Vă mulțumesc, doamna Elan. Este pe lista vorbitorilor. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Aș dori, în primul rând, să spun că noi toți ar trebui să fim foarte umili uh, vorbind de sărăcie atâta timp cât uh, avem venituri substanțiale. Ar trebui să fim atenți cu cuvintele pe care le folosim știind că noi facem parte din cei privilegiați din această societate. Copiii despre care vorbim sunt copii celei de-a 30-a generații a Europei și a, globali- a globalizării. Și ei sunt victimele acestor fenomene. De ce? Pentru că această globalizare și construcția Europei a făcut să dispară toate reperele uh, pentru tineri și până la urmă rezultatul este ceea ce spunea și raportoarea, uh, o întoarcere la prima uh, jumătate a secolului XIX cu cazuri de sărăcie inadmisibile. Până la urmă, părinții nu mai au capacitatea să ofere uh, o, condiții de viață decente copiilor lor. Și asta din cauza faptului că s-au destructurat toate sistemele care au fost puse în aplicare Uh, după războaie. Da, doamnă președinte, trebuie să ne ocupăm de copiii săraci de sărăcie, dar pentru asta trebuie să nu avem abordarea greșită, nu trebuie să credem că consecințele sunt cauzele și invers. Numai dacă dăm din nou posibilitatea familiilor și statelor suverane să își uh, gestioneze fondurile în loc să uh, Uh, le impunem directive pe bază ideologică, numai așa vom reuși să îi ajutăm. Altfel îi vom transforma în victime. Și numai așa vom reuși să împiedicăm ca această generație să fie una pierdută. Thank you, Madam Sojdorova. Doamna Sojdorova. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat. Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să vă mulțumesc pentru studiul Investing in Children. A fost menționată și Republica Cehă în acest uh, studiu și cred că acest uh, studiu este foarte valoros uh, în recomandările sale de a sprijini educația pentru copii. Aș dori să fac un comentariu referitor la cele spuse de un coleg care a spus că statele membre au competența în acest domeniu. Și da, au și finanțe la dispoziție pentru asta, însă eu nu cred că statele membre sunt responsabile pentru săraci Republica Cehă a reușit să sprijine șomeri și cu ajutorul Uniunii Europene. Da, bineînțeles, statele membre decid cum abordează sărăcia copiilor și, într-adevăr, sărăcia copiilor este o barieră în dezvoltarea lor. Și copiii care sunt, provin din familii sărace, de exemplu, au mai degrabă tendința să abandoneze școala. Dacă obiectivul este ca copiii să uh, ducă la bun sfârșit educația secundară, este clar vedem că uh, acest lucru tocmai nu le este uh, posibil multor copii din familii mai sărace. Și, într-adevăr, copiii săraci devin adulți săraci și au familii care trăiesc în sărăcie. în Uniunea Europeană s-a arătat că sistemele sociale și de educație permit să copiilor să, -și depășe, să depășească aceste uh, dezavantaje, aceste obstacole. Deci care este soluția până la urmă? Asta este soluția de a-i ajuta pe copii școlile ar trebui să-i sprijine pe elevi să-și termine uh, studiile secundare, astfel încât să poată obțină un loc de muncă mai bun. Aștept cu nerăbdare acest raport, uh, pentru că mi se pare unul foarte important. competențele în educație sunt competențele statelor membre, dar cred că Uniunea Europeană are la dispoziție instrumente pentru a ajuta pe copii să își depășească dezavantajele sociale. Vă mulțumim, doamna Morvai. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Am fost uh, șocată să aud că în Uniunea Europeană în anul 2015 Există o creștere substanțială a sărăciei în rândul tinerilor. Sunt de acord că ar trebui să ne concentrăm pe cauze, nu pe efecte. Cred că Uniunea Europeană s-ar putea ea însăși să fie o cauză pentru că uh, sărăcia ar trebui să fie un fenomen al lumii a treia și iată că acum constatăm că uh, este un fenomen care proliferează în Uniunea Europeană. Poate că sistemul neoliberal de funcționare a economiei noastre, rolul băncilor uh, stimulate de politicienii noștri, sistemul corupt pe care se bazează Uniunea Europeană, toate ar putea să fie o cauză pentru sărăcie, inclusiv uh, pentru sărăcia copiilor, dar și sărăcia adulților, pentru că nu știu cum am putea să diferențiem aceste două categorii. Este clar că avem de-a face cu copii care sunt crescuți în familii uh, defavorizate, uneori uh, doar alături de mamă, care este expusă ea însăși la sărăcie, dar în majoritatea cazurilor adulții sunt dispuși să facă orice sacrificiu pentru a-și hrăni copiii, pentru a-i trimite la școală, pentru ca toate nevoile copiilor să uh, poată fi Um, împlinite. Sărăcia în rândul copiilor este un fenomen complex. Întrebarea mea este cum putem să diferențiem mijloacele de a combate sărăcia în rândul copiilor de uh, mijloacele care uh, ar fi menite să combată sărăcia în rândul adulților. Pentru că au fost vorbitori care au menționat Ungaria și care exista uh, uh, un grad de un procentaj de sărăcie în rândul copilor de 40%. Este șocant pentru mine. Dar cum este posibil ca o țară care este deja de 10 ani membra Uniunii Europene să ajungă să aibă un procentaj de 40% în rândul copiilor uh, care să fie săraci? asta pentru că nu există salarii uh, suficient de uh, mari, uh, nu există suficiente locuri de muncă. Și, într-adevăr, nu putem vorbi despre salarii corespunzătoare. Există multe fabrici în care Uh, salariul este de 200 de euro, 250 de euro. Există asistente medicale care lucrează în spitale și care primesc salarii de 300 de euro, 350 de euro. Eu cred că trebuie să uh, luăm taurul de coarne, să combatem sărăcia acolo unde ea se uh, naște. Ieri, într-o audiere, uh, s-a adresat o întrebare către părinții Uh, din Ungaria care este cauza sărăciei lor și uh, ei au spus că practicile lipsite de fair play ale băncilor, uh, dobânzile mari pe care le-au practicat băncile în anii 2013-2014 au dus la uh, o uh, situație care a stors și ultimele resurse uh, din uh, buzunarele uh, adulților. Deci, uh, ar trebui să stăm de vorbă cu părinții acestor copii săraci, să întrebăm cum au ajuns în situația de a sărăci. Mulțumesc, îi dau cuvântul doamnei Sitnanska. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o dați să intervin în această dezbatere. Mulțumesc și pentru prezentările pe care invitații noștri le-au făcut. S-a vorbit foarte mult despre cauzele și consecințele sărăciei. Dar când vorbim despre sărăcie, asta nu înseamnă neapărat numai sărăcie materială, lipsa banilor, copiii care trăiesc în condiții de sărăcie nu beneficiază nici de condiții de locuit, de hrană, de um, asistență medicală în condiții normale și uneori sunt chiar expuși uh, violenței. Um, există în Slovacia fete de 12 ani care um, câștigă bani uh, din prostituție. Deci, să ne gândim și uh, la faptul că în Slovacia procentajul copiilor care trăiesc în sărăcie este de 20%. Nici de cum uh, acest lucru nu poate să uh, ne mulțumească. Este datoria societății să atace și să contracareze această situație. Deci, statele membre trebuie să Uh, fie sprijinite pentru a depăși această situație. Iar eu cred că atunci când dorim să combatem acest fenomen, trebuie să ajutăm întreaga familie, nu doar o parte din membrii familiei. Trebuie să garantăm uh, locuri de muncă, uh, iar în Slovacia există probleme în ce privește plata uh, salariului minim, uh, pentru că uh, persoana care lucrează la negru nu beneficiază de contribuție pentru pensie, îi se încalcă niște drepturi ar trebui să existe mai multe locuri de muncă accesibile. Oamenii trebuie să găsească pe piața muncii o șansă eh, să se încadreze și ieri au fost prezentat eh, cifre îngrijorătoare în legătură cu eh, această situație, inclusiv în Slovacia. Trebuie să existe pentru noi o prioritate în a îmbunătăți lucrurile și a crea facilități inclusiv uh, pentru copii. Dar uh, poate că uh, ar trebui atunci când se plătesc de către stat bani pentru copii, alocațiile uneori nu ajung să fie folosite în beneficiul copiilor, ci uh, sunt cheltuite de către părinți în alte scopuri. Deci, uh, nu trebuie doar pe hârtie să uh, uh, milităm pentru o educație inclusivă, calitativă pentru toți copiii, ca ei să nu fie segregați și copiii din familiile sărace să poată să se integreze în societate. Dar să nu ne concentrăm doar pe pregătirea copiilor în școală. Ei trebuie să poată să își uh, petreacă uh, și timpul liber în condiții bune, în timpul vacanței, să se bucure de uh, condiții favorabile. Pentru că după vacanța de vară constatăm că um, se întorc la școală copii care provin din uh, familii uh, mai înstărite și povestesc despre călătoriile pe care le-au făcut, în timp ce uh, ceilalți colegi nu au ce să povestească. Ultima observație. Sunt îngrijorată de faptul că acest fenomen de impresie negativă față de uh, persoanele care sunt asistate sociale ar trebui să dispară. Mulțumesc, doamnă Tu. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că pot interveni și eu în această discuție importantă. Din păcate nu putem ignora statisticile sumbre în legătură cu procentajul copiilor care uh, suferă de excluziune socială și uh, de sărăcie. Dar în context european, țara uh, mea este considerată ca fiind o țară care a obținut reușite pe plan economic. Deci, eu cred că trebuie să existe și o rețea care să garanteze o mai bună colaborare, uh, inclusiv în ce privește uh, ajutorarea copiilor și cred că uh, aici Comisia ar putea să-și asume un rol să combată sărăcia în rândul copiilor în Uniunea Europeană. Această cooperare ar trebui să creeze până la urmă standarde uh, Um, minime care să fie garantate tuturor copiilor din Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Gheriche. Cred că atunci când vorbim despre sărăcia în rândul copiilor, de fapt vorbim și despre sărăcie în rândul părinților. Sigur că este important să tematizăm acest subiect aici și să nu-l subestimăm, subestimăm pe uh, Jean-Claude Juncker pentru că uh, Juncker a promis să dezvolte o strategie în favoarea familiilor europene. Dar atunci când vorbim despre sărăcia în rândul copiilor și în rândul părinților, de fapt uh, vorbim despre un fenomen care se propagă de-a lungul mai multor generații. Este vorba, de fapt, despre un eșec al politicilor, nu doar în ultimii 10 ani, ci în ultimii 50 de ani, poate. Deci este o problemă fundamentală și când vorbim despre uh, sărăcia copiilor și după aceea tratăm probleme legate de educație, uh, Trebuie să conștientizăm că atunci uh, când uh, pregătim programe, va dura cel puțin 10 ani până când ele să uh, fie implementate și transformate în realitate. Noi, în calitate de oameni politici, nu avem atâta timp la dispoziție. Avem 5 ani, 10 ani la dispoziție să ne implicăm. Eh, nu doar o politică, politică familială trebuie să dezvoltăm. Eu cred că nici o lege nu ar trebui să părăsească instituțiile europene fără să fie verificată dacă ea va eh, crea efecte negative pentru copii și părinți iar eh, aceste efecte negative ar putea să se regăsească în diverse domenii. Eu cred că Ă, acest deziderat ar trebui să fie transmis și statelor membre din Uniunea Europeană, pentru că în felul acesta continentul nostru ar deveni esențialmente mai prietenos, nu ar trebui să ne temem de globalizare, am putea să creăm o bază care să uh, ferească generațiile viitoare de sărăcie. Mulțumesc. Madame Steinruck. Mulțumesc, doamna Steinruck. Ja, zunächst einmal vielen herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult pentru contribuțiile experților noștri. Ne-ați prezentat multe informații pe care le cunoșteam deja, dar și câteva informații noi. Este foarte, foarte important pentru că subiectul combaterea sărăciei în rândul copiilor este deosebit de important Vorbim despre o resursă pe care Europa um, o necesită pentru viitorul său. Și um, sunt aspecte mult mai numeroase decât cele pe care le putem discuta noi aici. Impactul social al uh, legilor pe care le elaborăm noi, pe care le discutăm în Parlamentul European, în toate domeniile politice, uh, Uh, asupra copiilor și al familiilor uh, lor uh, este foarte important, mai ales când tratăm probleme ale sărăciei. Cred că, dincolo de uh, diferențele de uh, ideologie a grupurilor politice, uh, ne putem întâlni în uh, deziderate comune. Dar noi, în uh, grupul social-democrat, uh, stimulăm ideea unei garanții pentru copii, așa cum uh, s-a elaborat și a apărut ideea garanției pentru tineri. Pentru că există aici elemente esențiale care ar trebui să funcționeze în sensul unei garanții pentru copii, inclusiv în ce privește importanța educației Uh, în contextul efortului de a combate sărăcia. Există regiuni în Europa uh, care oferă o uh, pregătire pentru copii 100% gratuită de la început, de la grădiniță și până la facultate. Considerați că și acesta ar putea să fie o metodă de a contracara de a combate sărăcia în rândul copiilor. Mulțumesc. Thank you, Mr. Marta. Mulțumesc, domnul Marta. Merci, Madame le Président. Mulțumesc, doamna președinte. Vorbim despre sărăcia în rândul copiilor, dar trebuie să constatăm și s-a și spus că este o consecință a politicii de austeritate practicată în Europa în ultimul deceniu, iar acest lucru este alarmant. Sigur că trebuie să ne protejăm copiii, pentru că uh, uh, ei sunt viitorul națiunii noastre. Dar el um, și întreba pe uh, reprezentantul ONG-ului care a vorbit despre uh, mișcările de extremă dreaptă. S-a spus că sărăcie uh, ar putea fi o fatalitate uh, și că uh, implică o proastă educație pe care părinții o dau copilului. Dar uh, să știți că părintele meu, tatăl meu, era dintr-o familie de evrei polonezi care um, s-a născut în 1919 uh, uh, și uh, practic a crescut, cum se spune la noi, la coada vacii. Dar în 1939 Uh, uh, era sărac și nici în 45 uh, nu a fost mai bogat, dar asta nu l-a împiedicat să își educe copiii. Deci, sărăcia nu este neapărat o fatalitate care să implice și o proastă educație dată copiilor. Dar eu aș spune că politica um, care duce doar la profitul unora trebuie să înceteze, pentru că există practic uh, mijloace de a educa um, copiii în țările noastre, există uh, și școli care um, sunt uh, gratuite să nu uh, creăm un uh, amalgam, să încurcăm aici uh, anumite idei. S-a vorbit aici și de familii sărace, inclusiv de familiile de imigranți. Da, eu care sunt din rândul populiștilor vreau să spun că primele victime de fapt într-adevăr sunt imigranții și copiilor. Mulțumesc, domnul Schulze. Ja, auch noch, <clears throat> Entschuldigung, ja, auch nochmal von meiner Mulțumesc și eu pentru această audiere. Se pare o discuție foarte importantă și mă bucur că putem discuta acest subiect astăzi aici. Mulți colegi au spus multe lucruri corecte. Am și eu doi copii și aș dori să vă prezint poziția mea. Și, vin, și eu vin dintr-o regiune din Germania în care, după părerea mea, se fac foarte multe pentru copii și din punct de vedere financiar. Așadar, primul, în primul rând, cred că nu doar banii reprezintă calea corectă pentru a soluționa problemele pe care le-am auzit aici. După părerea mea, e important, indiferent de cât câștigă părinții, sau dacă sunt sau nu șomeri, important e ca părinții să știe că au răspundere când fac copii și că trebuie să se ocupe de aceștia. Mă pot spune că la noi, în Germania, acolo de unde, de unde provin, sunt uh, familii în care singurul care se trezește dimineața e copilul care merge la școală. Acolo nici statul nu poate ajuta sau nu cu bani acolo. Uh, familia trebuie să-și conștientizeze răspunderea pe care o au. Și în al doilea rând, colega Steinbock spunea și acest lucru, avem următoarea situație în uh, Saxonia. Copiii pot petrece 10 ore pe zi gratuit într-o um, instituție dacă părinții nu au loc de muncă sau venituri mici. Și cu toate acestea, avem totuși probleme în regiune și cu uh, sărăcia copiilor și cu egalitatea de șanse. Deci, iată, o Germanie bogată, dar și acolo există probleme. Da, sigur, copiii săraci sunt definiți altfel decât în alte țări, probabil. Și în încheiere, din uh, propria experiență, deși nu sunt atât de în vârstă, cel mai important pentru copii este să aibă un acces la educație, indiferent din ce fel de familii provin. Accesul la educație este esențial. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Krasnodebski! Mulțumesc! Eu nu voi vorbi despre sărăcia copiilor, e un subiect important, dar eu doream în schimb să mă refer la cele spuse de colegul meu cu privire la pogromul din Polonia din secolul XIX, dacă am înțeles bine. În primul rând, în secolul XIX nu exista Polonia, nu exista Polonia independentă. Vă referiți probabil la pogromul de pe teritoriul Ucrainei de azi sau al Rusiei. E deci o problemă rusească sau ucraineană. E important să nu amestecăm evenimente istorice în acest fel. Mulțumesc! Doamna Zuber, doriți să spuneți ceva acum la finalul discuției? Vă rog, vă pot uh, oferi câteva minute. Putem pune întrebări uh, colegilor care au făcut prezentările? sau dacă le adresez întrebări, vor avea posibilitatea să răspundă? Nu, nu avem timp pentru aceasta, spune domnul președinte. Am crezut că avem timp până la patru și jumătate, nu? Ar, ar mai fi un pic de timp. Da, spune doamna președinte, dar avem alte probleme pe care mai trebuie să le discutăm până atunci. Dacă doriți, puneți-o, adresați-vă întrebările pe scurt. Da, mulțumesc. E un subiect uh, important. S-a vorbit de distribuirea veniturilor, banilor, despre problema sărăciei, da, iată, nimeni nu poate rămâne indiferent în fața acestei probleme. Situația Există, pe de altă parte, există și situația celor care s-au îmbogățit. Sunt de acord când se spune că Uniunea Europeană trebuie să, să că Uniunea Europeană impune statelor membre niște reduceri care nu mai corespund cu o politică socială coerentă. În țara mea, de exemplu, există mecanisme de speculă, datorii care nu mai pot fi plătite o situație absurdă. Dobânzile pentru aceste datorii sunt mai mari decât cheltuielile noastre în, cu sistemul național de sănătate. Mă bucur când uh, menționați recomandări în cadrul semestrului european. O spun și eu și au mai spus-o și alții. Nu cred că e bine să facem recomandări, pe de o parte să scădem sărăcia copiilor și pe de altă parte să spunem că regulile trebuie respectate. Tocmai regulile nu ne permit să îndeplinim aceste obiective. Logica de bază ne spune că nu poți face în același timp un lucru și opusul său. Și asta spun și în raport. Încă două aspecte. alocații pentru copii, garanții pentru copii, oricum doriți să numim acest lucru. Vă referiți la o susținere universală pentru copii, indiferent de venitul părinților? Adică ați vrea să fie un drept al copiilor? Și în al doilea rând, vorbeați de indicatori pentru măsurarea sărăciei copiilor. Dar sunt de o parte indicatorii pe care îi folosim în mod obișnuit la Eurostat. La ce fel de indicatori uh, vă gândiți ca să măsurăm sărăcia în rândul copiilor? Am mai putea include și alte variante, variabile, scuze, de exemplu bunăstarea copiilor. Mulțumesc! Fiecare are două minute pentru a încerca să răspundeți foarte pe scurt acestor întrebări sau altor întrebări dacă au fost considerate importante. Și începem cu doamna Hainsworth din partea Eurochild. Mulțumesc, doamnă președinte. O dezbatere foarte interesantă. E foarte important ca subiectul să fie tratat la nivelul Uniunii Europene, să fie discutat până la nivel regional și local, dar cum tratăm copiii ține de valorile noastre, de viitorul nostru. Se tot vorbește de sărăcia adulților și sărăcia copiilor. Dacă ne uităm la sărăcie din perspectiva copiilor, ne uităm la familiile lor, la comunitățile lor, la școlile lor, uh, situația de sănătate și așa mai departe. E important să privim lucrurile din perspectiva copiilor când avem această dezbatere. Fiecare stat membru a semnat Convenția Națiunilor Unite cu privire la drepturile copiilor, după aceasta ar trebui să ne orientăm. Iar cât privește garanțiile pentru copii, recomandările există. Dacă le-am implementa, lucrurile ar sta mult mai bine pentru copiii noștri astăzi. Mulțumesc. Doamna Chen, din partea UNICEF. Aș deci da cuvântul colegului meu, Dominic Richardson, din partea UNICEF. Înainte de aceasta, însă, aș mai spune că ar fi util să avem indicatori, de exemplu, cei pe care i-am folosit în statistica europeană cu, în 2009 cu privire la venituri și cer Eurostat să adune din partea statelor membre și aceste tipuri de date legate de copii. Mulțumesc, doamna Smolenski, acum din partea Save the Children. Mulțumesc. În ceea ce ne privește, suntem într totul de acord cu antevorbitorii. E important ca recomandările Comisiei să fie uh, implementate. E vorba de investiții în copii, pe, bazându-se pe trei piloni. Accesul la resurse, în primul rând, care ajută și părinții și familiile. În al doilea rând, accesul la servicii de calitate, întreg spectrul politic, sănătate, educație, toate sunt importante pentru copii și susținem întru totul soluții universale, susținându-i pe cei mai dezavantajați și mai vulnerabili, dar evitarea stigmatizărilor. Susținem așadar soluții universale. Iar în ceea ce privește indicatorii, avem propuneri în acest sens pentru a continua monitorizarea elementelor multidimensionale ale sărăciei, în special a sărăciei în rândul copiilor. Am putea avea printre indicatori și um, capacitățile non-cognitive care pot fi acumulate prin uh, elemente de acțiune civică, relații sociale și de familie și așa mai departe. Și ar mai putea fi elaborați uh, indicatori cu privire la calitatea educației, formală și non-formală, și, de asemenea, cât privește accesul la servicii de calitate și rezultate. Așa cum am mai spus, indicatorii pot fi aleși și prin participare activă și implicarea tinerilor și copiilor. Mulțumim. Urmează doamna Jones din partea rețelei împotriva sărăciei. Problema sărăciei în rândul familiilor și a copiilor trebuie spus, în primul rând, că sunt importante aspectele de distribuție, avem nevoie de abordare sistemică. Dacă ne concentrăm doar pe părinți, nu vom soluționa sărăcia copiilor. Ar trebui să nu mai vorbim de sărăcie, ci de bunăstare. Cum să ne asigurăm că copiilor le merge bine? Asta, acesta este angajamentul pe care trebuie să-l luăm. Să nu ne concentrăm doar pe familie, ci în special pe copii, să privim lucrurile din perspectiva copiilor. Acesta este un element care trebuie să apară în aviz. Iar în al doilea rând, garanțiile, o idee interesantă, dar uh, să nu căutăm o soluție rapidă, unică. Trebuie să avem o abordare integrată. Nu pot decât să subliniez ceea ce au spus colegele mele. Avem aceste recomandări foarte bune, cu toții le susținem, vorbim de accesul de, la resurse, acolo la salarii, sisteme de protecție sociale, acces la servicii, cazare și așa mai departe. Acela ar trebui să fie pachetul și nu putem spune că cu o singură măsură soluționăm toate problemele. Avem nevoie de un pachet. Domnul Conor Reuter din partea Solidar. Mulțumesc. Suntem de acord că e o problemă socială care trebuie tratată. Întrebarea e dacă avem nevoie de o strategie particulară în acest sens sau integrăm într-o strategie mai largă. Riscul este că dacă nu continuăm pe strategia 2020, Dacă separăm agendele, pierdem impactul și dăm răspunsuri greșite celor care au pus uh, semnul de întrebare acestui uh, proiect. Sunt alegeri politice, câteodată nu sunt legate direct de instituții, ci de cei care lucrează în instituții. Da, de aici pot apărea probleme precum radicalismul și populismul. Răspunsurile trebuie găsite la nivel european, <laughs> în toate țările, la nivel orizontal, avem nevoie de investiții în acest sens și, totodată, servicii sociale și de educație. Ca exemplu, din uh, partea unei organizații care ține de rețeaua noastră, 150 150, lucrează cu 150.000 de mii de uh, experți profesioniști și 450.000 de mii de voluntari. O investiție socială foarte mare se vorbește de merite. Când on travaille bien. n face cu, meri... cu meritele. Meritele țin de muncă. Când lucrezi bine, ai și dreptul să critici uh, lucrurile și nu trebuie să te justifici uh, în orice caz. Eu sunt foarte mândru de această uh, organizație care se numește Solidar și nu din greșeală. Richardson from UNICEF. Și ultimul vorbitor, domnul Richardson, din partea UNICEF. Mulțumesc. Uh, această sărăcie nu e nouă, e o problemă de generații. Trebuie să ne gândim uh, mai uh, intens la probleme reale. Nu putem încurca lucrurile. Părinții au responsabilitate pentru părinții lor, dar copiii nu au ales unde s-au născut și părinții au grijă de copii, dar e o comunitate, e o societate până la urmă. Cât privește politicile, și aici situația e mai complicată. Cele mai de succes țări, în acest sens, au sisteme de uh, educație, dar nu într totul gratuite. Cele uh, creșele și grădinițele nu sunt într totul gratuite. S-au constatat probleme în acest sens, lucrurile sunt mai complicate, trebuie să ne asigurăm că ceea ce facem nu are efecte secundare asupra sărăciei. Iată, cheltuim mai mult decât am cheltuit până acum, dar lucrurile nu arată neapărat mai bine. În ceea ce privește școlile, am o poziție critică, pentru că în Europa fiecare în, din 5 euro, fiecare 3 sunt cheltuiți pe școli, dar nu pe copii mici. Dacă ar fi o afacere, ați fi întrebat ce, ce faceți, unde s-a greșit. Dacă nu pregătim copiii pentru școli și școlile pentru copii, degeaba se investește, se lucrează mult sub nivelul optim. Și aici sunt importanți indicatorii. Trebuie soluționată problema imobilității și inegalității între generații, a sărăciei. Trebuie să susținem copiii să rămână la școală ca să se bucure de aceste sisteme, să ne asigurăm că cei dezavantajați sunt susținuți în școli, și susțin și cele spuse de colegi. Bunăstarea copiilor trebuie să fie o abordare holistică. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor pentru intervenții. Sunt sigură că acest subiect ne va însoți și în anii următori. Ne oprim aici cu acest subiect și trecem mai departe la punctul 10 de pe ordinea de zi. Companii familiale în Europa. Un proiect de aviz și voi da cuvântul raportorului, domnul Krasnodevski. Vă rog. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Mulțumesc, domnul președinte. Este vorba de un aviz. Nu avem uh, foarte mult uh, spațiu fizic uh, pentru acest text, deci a trebuit să mă rezum la cele mai importante elemente, dar poate că amendamentele ne vor ajuta în acest sens. În primul rând aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră care au venit cu observații foarte interesante, dar mi-a fost greu să reușesc să includ totul într-un spațiu atât de scurt. Venind din mediul universitar, sunt uh, obișnuit să scriu texte mult mai lungi. Până la urmă, ce a intrat în acest aviz? Importanța întreprinderilor familiale, bineînțeles. Ne-am bazat pe studiile de caz, și toate aceste studii de caz ne-au arătat că întreprinderile familiale au un sistem de valori care se traduce în modul în care funcționează aceste companii în activitatea lor zilnică. Și cred că suntem de acord cu toții asupra acestui fapt. Uh, și cred că apreciem cu toții aceste valori, uh, implicarea în societatea locală, tradiția uh, comerciantului uh, onest. Mai departe, aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că definiția unei întreprinderi familiale încă nu este stabilită în mod clar. Bineînțeles că trebuie să luăm în considerare diferențe între statele membre, dar oricum ar trebui să avem măcar un proiect de definiție pentru că astfel ar fi mai ușor pentru noi chiar și să obținem informații despre acest tip de întreprinderi. De asemenea, trebuie să subliniem nevoia de educație și formare profesională. Aceste întreprinderi de multe ori au probleme uh, cu succesiunea, de exemplu. și încă un element pe care nu trebuie să-l uităm este că de multe ori sunt întreprinderi um, deosebite, specifice. Criza economică, recesiunea au înrăutățit uh, situația pentru toată lumea, inclusiv pentru întreprinderile familiale. Ce ne dorim noi este acțiune din partea președintelui Juncker, de exemplu. Dorim ca el să ia în considerare nevoile acestor întreprinderi familiale pentru că ele sunt atât de importante pentru economia tuturor statelor membre. Nu în ultimul rând, abordăm rezultatul informațiile pe care le-am uh, aflat uh, referitoare la LuxLeaks. Avem nevoie de acțiune din partea Comisiei pentru a asigura tratament egal între companiile multinaționale și cele familiale. Este ceva uh, menționat în ultimul aliniat al avizului. Vorbim despre faptul că, da, există multe uh, în țări în care uh, antreprenoriatul în sine și toate întreprinderile familiale au fost, au fost eliminate după 1945. Asta a fost pe de o parte, dar alte țări au acceptat uh, investiții străine și au sisteme moderne, au sprijinit um, multinaționalele da, deci uh, să respectăm regulile concurenței și conform acestor reguli ar trebui să creăm un mediu prietenos pentru toate tipurile de întreprinderi, inclusiv cele familiale. Și ca o notă personală, aș vrea să spun că nu se poate să vedem situații în care întreprinderile familiale își plătesc toate taxele și se confruntă, pe de altă parte, cu uh, probleme, cu probleme pe care le fac autoritățile fiscale pentru chestiuni minore, iar alte întreprinderi uh, nu își plătesc taxele și nu par să aibă niciun fel de uh, probleme cu autoritățile fiscale, chiar dacă practic se regăsesc într-o situație de evitare a plătirii impozitelor. Am depus o serie de amendamente și, bineînțeles, vom avea cu siguranță o discuție foarte interesantă cu raportorii din umbră și în comisie. Doamna Koșlovska, dumneavoastră reprezentați grupul PPE în numele raportorului din umbră. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Iaslovietska este raportor din umbră, însă nu a putut fi prezentă astăzi. În numele ei aș dori să îl felicit pe raportor pentru un uh, raport cât se poate de echilibrat și, și să-i mulțumesc pentru că a organizat o reuniune referitoare, reuniune referitoare la um, acest subiect și sunt uh, convinsă că vom putea continua să cooperăm foarte bine pe acest subiect. Întreprinderile familiale fac parte din tradiția noastră, sunt întreprinderi care promovează valori care merită sprijinite. Însă, în același timp, trebuie să respectăm regulile concurenței și echitatea economică. Comisia Europeană, prin intermediul unui grup de experți, a propus să se creeze un mediu fiscal uh, și să se promoveze uh, formarea profesională și mediul în general pentru a sprijini întreprinderile familiale. Și este ceva foarte important, mai ales domeniul educației uh, trebuie să se bucure de atenția noastră și eu voi depune câteva amendamente în acest sens. În 2009 a existat un raport publicat de comisie în care era prevăzut faptul că în multe state membre liber profesioniștii și antreprenorii sunt considerați întreprinderi familiale. Apoi, în ceea ce privește succesiunea și transferul bunurilor către o nouă generație, aici am putut lucra la o soluție bună și s-ar putea să mai depun un amendament în acest sens. Mulțumesc. Brando Benifai, numele SND. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să încep prin a-i mulțumi raportorului pentru acest prim proiect de aviz uh, și pentru faptul că de la bun început s-a arătat dispus la cooperare. Acest raport este o oportunitate foarte bună pentru noi toți să publicăm un document care ne-ar ajuta să avem informații actualizate asupra acestui sector al întreprinderilor familiale, un sector foarte important din PIB-ul european. În general, cred că ar trebui să ne concentrăm asupra chestiunilor ce țin de crearea de locuri de muncă în întreprinderile familiale, având în vedere exemplul pozitiv din uh, trecut al acestui sector este un sector uh, orientat înspre creștere pe termen lung și um, ancorat în economia reală. Documentul pe care îl avem este un punct de pornire bun și cred că ne va ajuta um, să ne atingem obiectivele. Voi face câteva observații referitoare la acest document care ar putea poate să uh, dea un imbol dezbaterii în comisie. Pe bună dreptate, raportorul se referă la definiția întreprinderilor familiale. Sunt de acord, avem nevoie de o abordare mai proaspătă față de această definiție. Munca din partea grupului de experți care a elaborat definiția este din 2009. De ce trebuie să adaptăm această, să actualizăm această definiție? Criteriile identificate nu sunt suficient de specifice indiferent de uh, proporția acțiunilor uh, unei companii, fie că acțiunile sunt directe sau indirecte, până la urmă ce contează din punctul meu de vedere este mărimea unei întreprinderi. Conform parametrilor actuali, o întreprindere familială poate să fie un mic producător de cârnați din centrul Italiei, dar și Volkswagen. Avem nevoie de o definiție mai nuanțată și asta este o nevoie practică pe care o avem ca legiuitor, dar de care are nevoie și sectorul afacerilor. Întreprinderile familiale, în general, au o performanță mai bună în ceea ce privește responsabilitatea socială față de uh, angajaților și joacă un rol important în, comuni- în viața comunităților lor leca- le- locale. Mă scuzați. Acest uh, lucru reiese și în documentul publicat de colegii de la ITRE. Am putea aici să, să introducem o, referință, o referire la uh, responsabilitatea socială a întreprinderilor, și cred că uh, cu toții am putea fi de acord referitor la acest lucru. Mai există până în ultim, um, mai există nu în ultimul rând și o, o, o dimensiune geografică cifrele ne arată că distribuția acestor tip de întreprinderi este foarte diferențiată în Europa și este ceva care trebuie să fie reflectat în acest text. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Benifai. Îi dau cuvântul lui Renate Weber, numele ALDE. Mulțumesc! Este adevărat că la parla în Parlament avem uh, reguli foarte stricte referitor la rapoartele din proprie inițiativă. Lungimea uh, raportului și a vizelor uh, este foarte strict prevăzută. Însă, în același timp, acest moment este unul foarte important. Astfel de rapoarte de inițiativă cu contribuția comisiei noastre face parte dintr-un efort comun de a avea politici în Uniunea Europeană care să ducă la o legislație mai bună în aceste domenii. Deci nu am îndoieli că um, la finalul acestui exercițiu de reuniuni, de punere de amendamente și așa mai departe, proiectul de aviz va fi diferit și raportul va fi diferit de ce este el acum. Aș dori să îl felicit pe raportor pentru proiectul de raport să-i mulțumesc pentru deschiderea de care a dat dovadă în munca lui cu raportorii din umbră și uh, pentru faptul că a fost deschis la sugestiile noastre. Probabil cel mai delicat uh, subiect și cel mai important este cel referitor la definiția unei întreprinderi familiale practicile în statele membre sunt foarte diferite și avem prea multe definiții. Aș dori să depun un amendament în acest sens, prin care să solicităm comisiei să ne, pro, să ne propună cel puțin indicator comun care să fie nece, um, indicator care să ne ajute să definim o întreprindere familială. Astfel am putea obține poate statistici mai bune și am putea înțelege mai bine care este rolul întreprinderilor familiale în economia Uniunii Europene și în uh, ceea ce privește crearea locurilor de muncă. Grupul ALDE este interesat și uh, de o abordare bazată pe egalitatea de gen în acest uh, cadru. Așadar, unele amendamente vor fi îndreptate înspre acest obiectiv. Vrem să promovăm și ideea unui ghișeu unic pentru antreprenorii femei, inclusiv uh, sprijin uh, pentru îngrijirea copiilor, pentru acele femei care doresc uh, să acționeze ca antreprenori în întreprinderi familiale. Vom acorda de asemenea atenție uh, Uh, chestiunilor ce țin de leadership uh, și uh, succesiune în întreprinderile familiale. Și încă o chestiune foarte importantă, dacă vrem ca aceste întreprinderi să continue să se dezvolte și să joace un rol activ, dinamic în economia Uniunii Europene, trebuie să vedem și cum legiferăm De aceea, recomandările față de uh, Comisie și statele membre uh, sunt de a simplifica um, procedurile administrative în acest domeniu. Trebuie de asemenea să încurajăm sectorul educației. Dacă dorim ca întreprinderile familiale să fie mai active, trebuie să le ajutăm, trebuie să ajutăm pe oameni de la bun început să își dezvolte competențe în această direcție. Sunt încrezătoare, cred că împreună vom putea ajunge la un aviz foarte bun și apoi la un raport foarte bun care să ne permită să avem politici publice atât de necesare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Silichiotis. Mulțumesc, doamna președintă. Înainte de toate, doresc să mulțumesc uh, raportorului pentru activitatea excepțională pe care a desfășurat-o în schițarea acestui raport. Poziția este cât se poate de clară dacă citim acest proiect și ca atare este ușor pentru reprezentanții grupurilor politice să ia atitudine. GUE um, este în dezacord cu câteva elemente din proiect, mai ales când este vorba despre introducerea unor cursuri de antreprenoriat în curicula școlară. Noi credem că educația în școală nu trebuie să fie uh, legată de economia de piață, trebuie să formeze cetățenii, elevii și tinerii în uh, a fi uh, creativ, dar în același timp să se bucure uh, de această perioadă de viață. Darwinismul economic nu cred că își are rostul în programul școlar. De asemenea, cred că în alte câteva domenii am putea să mai completăm lucrurile um, S-a spus și de către raportorii din umbră că există mari diferențe între statele noastre, dar noi credem că întreprinderile familiale uh, trebuie să încurajeze uh, activitatea uh, IMM-urilor. Ar trebui să fie vorba despre întreprinderi cu, să spunem, cinci angajați, pentru că aceste întreprinderi de această dimensiune de obicei sunt întreprinderi familiale. Și, de asemenea, trebuie să existe o impozitare progresivă. Dincolo însă de aceste aspecte cu care nu suntem de acord, salutăm alte elemente uh, Uh, trebuie încurajate IMM-urile, mai ales într-o perioadă de criză economică. Noi credem că în felul acesta putem să protejăm locurile de muncă și să creăm noi locuri de muncă. Este uh, adevărat că IMM-urile și inclusiv întreprinderile familiale sunt cele care creează cele mai multe locuri de muncă în economiile noastre. Acestea sunt gândurile mele și le veți găsi reflectate și în amendamentele pe care le vom înainta. Vom colabora într-o manieră constructivă cu raportorul. Președinta, mulțumesc. Îi dau cuvântul doamnei Tatiana Zdanoca din partea versilor. Mulțumesc. Înainte de toate, doresc să îl felicit pe raportor. Mulțumesc pentru buna colaborare. Am participat încă de la primele întâlniri și noi am înaintat amendamente și încă înainte de începerea ședinței noastre, aș vrea să-i adresez o întrebare domnului Krasnodievski, pentru că uh, eu uh, sunt uh, de altă părere în legătură cu problemele legate de întreprinderile multinaționale și Uh, de întreprinderile uh, care au o activitate uh, strict regională. În proiectul de raport se spune că ați dori să îndemnați Comisia să aplice un tratament egal pentru întreprinderile familiale și, pe, și întreprinderi de altă natură. Dar eu cred că acest uh, tratament egal al întreprinderilor familiale cu întreprinderile multinaționale ar fi mai degrabă favorizant pentru multinaționale. Iar noi dorim să ne concentrăm mai mult pe întreprinderile cu activitate strict regională uh, și să acționăm în favoarea lor și a întreprinderilor familiale din acest punct de vedere. Nu suntem de asemenea la fel de optimiști ca raportorul în ce privește șansele întreprinderilor familiale, pentru că nu e chiar adevărat că ele întotdeauna au desfășurat o activitate încununată de succes. Noi am uh, înaintat un amendament în legătură cu un considerent în care spunem că uh, întreprinderile uh, familiale sigur pot să desfășoare o activitate încununată de succes pe termen lung. Facem o propunere în acest sens, dar știm că nu există definiții unitare pe plan european uh, ale conceptului de întreprindere familială. Renate Weber uh, de la liberale a făcut o propunere pe care am putea să sprijinim, să menționăm niște criterii pentru încadrarea unei întreprinderi ca fiind întreprindere familială. Dar lucrurile deocamdată ne permit să înaintăm un amendament și vom uh, susține Comisia în uh, încercarea de a găsi o definiție adecvată. În același timp, însă, sigur, trebuie să ținem seama de diversitatea tipurilor de întreprinderi familiale care funcționează pe piață, astfel încât să nu existe niciun fel de discriminare. Și în legătură cu aliniatul 2, avem un amendament, este vorba aici de IMM-uri. Părerea noastră este că e nevoie de o explicație mai concretă. De fapt, despre uh, Ehm, ce vorbim aici? Este vorba despre un cadru juridic care să garanteze finanțarea, dreptatea socială, garanții sociale pentru lucrătorii dintr-o întreprindere de mici dimensiuni. Trebuie să existe o un sprijin, inclusiv acolo unde apare necesitatea unei uh, restructurări astfel încât să se păstreze locurile de muncă și, de asemenea, să uh, se creeze posibilități de uh, extindere a activității economice. De aceea eu cred că aliniatul 2 ar trebui să fie formulat mai clar. Știu că un aviz uh, nu poate să aibă uh, dimensiuni foarte mari, dar va trebui să avem formulări cât mai precise. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Gherec. Micro. Micro. Mulțumesc, doamna președintă Mulțumesc colegului profesorului Krasnodebski în legătură cu avizul uh, elaborat uh, privind situația întreprinderilor familiale din Europa. Aș dori să menționez două chestiuni care sunt importante pentru mine. O dimensiune europeană a conceptului tradițional al uh, oamenilor de afaceri onorabili honorable merchants constituie baza unei responsabilități sociale într-o întreprindere. Mai ales în vremurile actuale să nu uităm că acest concept trebuie să poată să funcționeze și pe piața mondială, să acționezi onest pe plan mondial trebuie să fie deosebit de important inclusiv pentru întreprinderile familiale. După aceea, o chestiune legată de uh, impozitul pe uh, moștenire. Să ne gândim cât de important este pentru întreprinderile familiale atunci când își transferă proprietatea generațiilor viitoare să nu le sufoci printr-o uh, um, impozit tare exagerată și uh, din acest punct de vedere există o bună experiență în Germania. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Morvai, pentru un minut. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur că în acest aviz privind uh, întreprinderile familiale, ă, atrage atenția asupra unei situații specifice, mai ales în statele care ă, sunt postcomuniste în ce privește crearea ă, locurilor de muncă, pentru că aici există o specificitate a acestor regiuni în perioada comunistă sau cum doriți să o numim, crearea locurilor de muncă era într-un fel produsă de marile întreprinderi de stat, de marile fabrici, iar uh, după aceea, într-un fel, uh, um, s-a propagat această perspectivă. Au venit uh, multinaționale în Ungaria, au creat mari întreprinderi și în felul acesta au apărut locurile de muncă. Ar trebui să schimbăm această perspectivă. Guvernele trebuie să înțeleagă că și atunci când un uh, cuplu, uh, o familie încearcă să înființeze o mică fermă ecologică la care să lucreze cu cei doi, trei copii sau știu eu, o fabrică uh, de uh, produs cașcaval sau uh, smântână. Deci uh, și aici aceste mici întreprinderi pot să creeze la rândul lor locuri de muncă uh, care să uh, creeze condiții demne și în felul acesta se poate uh, crea o clasă de mijloc care acționează onest, fără fenomene de corupție și fără ajutorul statului. Ultimele minute, spune președinta, pentru domnul Krasnodebski. Mulțumesc foarte mult! De fiecare dată când vorbim despre întreprinderile familiale, ne amintim ce au scris Thomas Mann și Max uh, Weber, dar nu toți îl cunosc pe Boleslav Brus, uh, care este un scriitor uh, polonez. Există multe întreprinderi familiale uh, Uh, care au uh, acționat uh, în Europa. Sigur că trebuie să ne preocupe și cine va moșteni această mică întreprindere în viitor și să să ne gândim de pildă că Volkswagen a început ca o afacere de familie. Pe de altă parte, există și probleme de altă natură. Sigur că uh, orice afacere familială își dorește să uh, fie o afacere de succes pentru ca generația viitoare să aibă un profit din ce în ce mai mare și lucrurile să prolifereze. Iar în ce privește educația civică, am fost surprinse de ce spusele colegului meu din GUE. Eu susțin educația civică, dar asta implică și un spirit antreprenorial cineva care uh, are resurse, are spirit de inițiativă, uh, uh, poate fi stimulat în felul acesta. Și mi-amintesc uh, o situație din Polonia, din tinerețea mea. Uh, Um, tineri uh, muncitori au încercat să înființeze o mică întreprindere, valorificând niște idei um, favorabile întreprinderilor de familie. Eu cred că dacă s-ar introduce asemenea cursuri în școală, asta ar fi benefic pentru societatea noastră. Și ar uh, micile întreprinderi de familie într-adevăr, uh, nu sunt tratate echitabil uh, în clipa de față din multe puncte de vedere. Eu știu că situația din Germania este puțin diferită. Acolo IMM-urile se bucură de un uh, statut foarte bun, dar există uh, situații diferite în multe din statele membre. De aceea eu uh, voi uh, reține propunerile făcute uh, legate inclusiv de diversitatea existentă. În multe din statele noastre au fost înnăbușite inițiativele de a înființa întreprinderi familiale. Deci câteva din observațiile dumneavoastră au constituit o foarte bună contribuție pentru uh, discuțiile care urmează. Eu uh, uh, sunt obișnuit, uh, fiind un universitar, să accept punctele de vedere divergente. Voi ține seama de ele. Președinta, termenul limită pentru depunerea amendamentelor 14 aprilie la ora 12. Secretariatul îi va informa pe membrii comisiei noastre prin e-mail și în legătură cu adoptarea, eh, înaintarea amendamentelor. Pe 7 eh, mai urmează adoptarea vizului. Punctul următor de pe ordinea de zi, rapoartele anuale Uh, privind subsidiaritatea și proporționalitatea pentru anii 2012 și 2013. Este vorba despre prima analiză a proiectului și dau cuvântul raportoarei doamna Helga Stevens. Thank you, Chairman. Uh, good Mulțumesc. Bună ziua tuturor. Eu sunt uh, raportorul. Îmi dau seama că e doar un proiect de aviz pentru comisia noastră. Deci un aviz al comisiei noastre pentru comisia jurii. Ceea ce privește proiectul, Aș dori să vă dau o imagine de ansamblu foarte pe scurt cu privire la ce avem până acum. Spunem că subsidiaritatea reprezintă un aspect important pentru partidul meu, NVA, și pentru grupul nostru, ECR. Sunt principii importante pe care trebuie să le avem în vedere. Salutăm participarea uh, activă a Parlamentelor Naționale, dar dorim să subliniem importanța deosebită a, par a parlamentelor regionale, în special cele care au puteri legislative. Și am dori ca ele să fie și mai implicate în acest sistem de alertă rapidă. De exemplu, Parlamentul Flamand e un foarte bun exemplu al unui uh, parlament regional cu puteri legislative și joacă un rol foarte important în acest sens. Ei pot uh, juca rolul uh, unui exemplu foarte bun al unui parlament regional. Și cerem comisiei să revizuiască sistematic impactul evaluarea de impact și evaluarea ex ante a Parlamentului, deci să le revizuiască cât mai rapid cu putință în procesul legislativ. Și un ultim aspect. Ne gândim la principiul Think Small First, important pentru întregul proces, joacă un rol foarte important pentru că creează locuri de muncă, creează creștere și reduce costurile pentru companii. Cam acesta ar fi un uh, rezumat de bază al uh, pozițiilor noastre. M-ar interesa să văd ce părere aveți dumneavoastră, astfel încât să le putem incorpora în text. Am dorit să trimitem textul comisiei, uh, întâlnirii raportorilor din umbră, probabil după vacanța de Paște. Mulțumesc mult pentru atenție. Mulțumim. Dau cuvântul raportorilor din umbră pentru PP, doamna Koslovska. Mm. Um,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 se pare că e o problemă tehnică, ne cerem scuze. Ok, to ty, powtórzę tylko, że... Y... Reiau, spune vorbitorul. De fapt, repet doar um, faptul că Apreciez ceea ce s-a făcut până acum, însă textul ar trebui să, aibă, să fie mai integrant, mai sunt elemente care trebuie incluse. Principiul subsidiarității și proporționalității sunt foarte importante ambele, dar mai trebuie uh, subliniat și ceea ce conține raportul Comisiei. S-a ajuns la un dialog în ultimii ani. Pe lângă funcția de control a Parlamentului cu cartonașul galben, putem avea un instrument foarte util ca să sporim principiul subsidiarității și al proporționalității. Un astfel de dialog trebuie să aibă loc și ar trebui să includă și faptul că Parlamentul European și parlamentarii naționali ar trebui să se întâlnească mai des uh, și să includă și pe reprezentanții Comisiei Europene. Avem nevoie de mai multe întâlniri între noi, astfel încât să putem lucra mai bine împreună, să ne cunoaștem mai bine și pentru a ști mai bine ce înseamnă, de fapt, subsidiaritatea și proporționalitatea. Una dintre problemele care au apărut este o interpretare diferită acestui concept, atât din partea Parlamentelor Naționale, cât și din partea noastră. Și în acest sens e foarte important faptul că în 2012 Comisia a aprofundat această discuție pentru a re stabili aceste definiții cu criterii corespunzătoare și toate instituțiile ar trebui să respecte aceste criterii, însă nu o fac și de aceea apare o mare confuzie în diferitele interpretări. Acest element de bază ar trebui menționat și în avizul nostru, astfel încât cele două principii să poată fi transpuse. Un al doilea aspect, un aspect care nu a fost menționat în text, dar ar trebui subliniat, Problema rolului parlamentelor naționale. Cum acționează ele vis-a-vis -vis de aceste concepte? În 2012, peste 50% din rapoartele prezentate s-au referit strict la aspecte legislative, pe când uh, astăzi avem foarte multe texte non-normative. Și din acest motiv este important să fie incluse și aceste documente, pentru că ele sunt cele care duc la directive concrete și până la urmă devin legislație. Deci parlamentele naționale ar trebui să se poată referi și la propuneri nelegislative. În acest sens, trebuie subliniat cartonașul galben, care ar trebui inclus și folosit de urgență. A apărut, e un instrument care a apărut în 2012, dar pe atunci deși au existat o serie de poziții negative. Comisia nu a fost de acord cu acele avize negative și era de părere că principiul nu a fost uh, încălcat. E important să ne aducem aminte de acest lucru, pentru că în punctul 4 se vorbește de viitor, dar acest lucru s-a întâmplat, de fapt, deja în trecut. Comisia nu a recunoscut aceste avize dar nu a continuat activitățile pe care se, s-a bazat acest element. Cartonașul galben a apărut și în 2014 și din nou Comisia a respins avizele negative. S-a spus atunci că s-ar lucra la o legislație care încălca principiul subsidiarității, dar din nou Comisia a continuat să lucreze pe text. E vorba de crearea postului unui procuror european. Deci, cartonașul este folosit, dar trebuie explicat cum funcționează acesta și cum ne-am dorit noi să funcționeze de fapt. Iar la punctul 5 se vorbește de conceptul Think Small First. Noi în Polonia să spunem uh, că ne gândim global și acționăm local. E o formulă care exprimă mai bine ideea. Ar trebui să acționăm local, creând companii familiale, IMM-uri, dar să nu uităm ce se întâmplă la nivel global. Acest lucru e important pentru a folosi potențialul uh, cetățenilor și pentru a acționa în lumea mondi- ă, aceasta actuală care funcționează prin intermediul rețelelor. Mulțumesc. Continuăm cu Jutta Stein din partea grupului SND. Mulțumesc. Doamna Regnar are o întâlnire importantă și de aceea nu poate fi astăzi aici. Mulțumește raportoarei pentru aviz. Acesta reprezintă o bună bază pentru continuarea lucrărilor. Comisia a menționat 88 de texte relevante din parlamentele naționale și a spus că pentru a doua oară s-a folosit cartonașul galben. Întrebarea care se pune este dacă parlamentele naționale au suficiente resurse și dacă Comisia face într-adevăr suficient astfel încât parlamentele să își desfășoare activitatea conform funcțiilor de control. Grupul S și D consideră că e pozitiv când parlamentele naționale cer păstrarea principiului subsidiarității. Considerăm că acest concept este unul dinamic, care pe de o parte trebuie să evite legislație inutilă vom mai uh, îmbogăți raportul cu câte un uh, amendament și suntem siguri că vom ajunge la un rezultat bun. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Helga Stevens, acum pentru câteva observații finale. Mulțumesc, doamnă președinte. Este foarte interesant să asculți uh, ambele părți. Vom ține cont de aceste observații și vom încerca să le incorporăm în text. În ceea ce privește organizarea, vom reveni cu informații după vacanța de Paște. Vom avea, desigur, ocazia să stăm de vorbă, să ne organizăm. Sigur că s-ar putea să mai lipsească elemente din uh, raport, dar am fost limitați de numărul de cuvinte, de numărul limită am fi dorit să spunem mai multe, dar am, uh, ne-am concentrat asupra elementelor prioritare. Salutăm observațiile și cred că le putem include în text. Așteptăm așadar cu interes să le incorporăm în text și vă mulțumesc. Mulțumesc. Termen limită 17 aprilie, după amiază, la prânz, scuze. Adoptarea pe 28 mai, apoi în Comisia Jurii pe 16-17 iunie. Punctul 12 de pe ordine de zi, strategie europeană pentru egalitatea între femei și bărbați după 2015. 112 amendamente și dau cuvântul domnei Coșlov-Scarajevici. Mulțumesc. Mulțumesc, domnilor și domnilor. Într-adevăr, avizul a fost deja prezentat comisiei, avem 112 amendamente și doresc să le mulțumesc tuturor celor care au propus amendamente pentru că acestea vor face vor îmbunătăți situația amendamentele contribuie la calitatea textului. Mă bucur că pot depăși limita de 200 cuvinte impusă pe textul inițial. Până acum am reușit să elaborăm 12 compromisuri și am reușit și să avem o corespondență activă. Am tot discutat cu partenerii. Avem un uh, o discuție foarte utilă și am găsit soluții satisfăcătoare pentru toate părțile. Deci calitatea amendamentelor, iată, se îmbunătățește constant. Acum discutăm strict pe rolurile femeilor și bărbaților, importanța anumitor facilități, nu doar de pentru copii, ci și pentru cei mai în vârstă, Vorbim de femei uh, care se confruntă cu sărăcie, problemele diferențelor de plată, de salarizare, dar și de pensie. Participările femeilor pe piața uh, muncii, aspecte importante pe care le urmărim, la fel și directiva cu privire la concediul de maternitate, concediul de asemenea și pentru tați. Cerem uh, implementarea directivei propuse de doamna Reding cu privire la o angajare corectă în uh, conducerea companiilor menționate la bursă și avem în discuție și problema activității nedeclarate. La fel analizăm discriminarea de diferite tipuri. probleme de discriminare și așa mai departe. Mulțumesc încă o dată tuturor pentru amendamente. Sper că textul se va bucura de o altă majoritate. Mulțumesc. Domnul Gerike, sunteți raportor din umbră. Nu știați? Nu trebuie să luați cuvântul. Vorbeam cu colega mea și amendamentele mele au fost luate deja în seamă. S-a vorbit de femei în text și mie mi se pare important să spunem că mamele au un rol important. Sigur că mamele sunt femei, dar mai mult decât atât au responsabilitate în plus pentru societate. Deci ar trebui menționate separat, dar acest lucru se va face, deci n-aș mai avea nimic altceva de adăugat. Mulțumesc. Maria Rena din partea SND. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc pentru munca depusă. Știu că au fost depuse multe amendamente, ceea ce arată și interesul pentru acest subiect. Avem uh, foarte puține amendamente cu care să nu fim de acord în totalitate. Însă, în același timp, în cadrul acestor amendamente, dorim să prevedem anumite puncte importante. În primul rând, să vorbim despre situația foarte îndepărtată de obiectivul egalității între bărbați și femei în Europa. În al doilea rând, luarea în considerare acestui fapt în strategia Europa 2020 și în semestrul european tocmai pentru a obține obiectivele în ceea ce privește uh, cota în domeniul uh, angajării. Deci dorim să atingem aceste obiective nu numai uh, dintr-o dorință de echitate, ci și din uh, motive economice. Apoi dorim să ne referim și la discriminarea împotriva femeilor la locul de muncă, atât la nivel vertical cât și orizontal. Uh, dorim să luăm în considerare și discriminarea femeilor prin intermediul altor caracteristici, discriminări multiple, cum ar fi um, pe bază de a faptului că sunt migrante sau um, discriminare pe baza culorii pielii, um, toate acestea adăugându-se discriminări împotriva femeilor sprijinim măsurile uh, necesare pentru investițiile în uh, infrastructurile pentru îngrijirea copiilor, care să sprijine uh, mamele, de asemenea măsuri în domeniul concediilor de paternitate și așa mai departe, care ar putea permite femeilor să împace viața profesională cu cea privată, plus, în același sens, munca domestică. Pe anumite subiecte, uh, raportoarea nu a dorit să depună um, nu a dorit să propună compromisuri. De exemplu, amendamentul 78 în, care se referă la inversarea obligației de a furniza probe în cazul Um, discriminării la locul de muncă. Aș dori să știu de ce raportorul, raportoarea nu dorește să ia în considerare acest lucru, pentru că, într-adevăr, are loc această inversare în astfel de cazuri. De asemenea, au existat unele amendamente care se referă la identitatea, identitățile sexuale mai puțin clasice și la discriminarea la care ar putea duce acest lucru. S-au făcut deja eforturi pe acest subiect, însă nu suficiente din punctul uh, meu de vedere. Vă mulțumesc. Thank you. The last word to... Mulțumesc. Ultimul cuvânt, raportoarea. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Aș dori să mulțumesc tuturor pentru comentarii. Cred că aproape 100% dintre amendamente au fost uh, preluate. Da, cea, referitor la ceea ce spunea doamna Arena, trebuie să spun că este greu să creezi un text care să fie acceptat în totalitate de toată lumea. Încercăm să găsim un text care să fie sprijinit de o majoritate cât mai largă um, în întreg spectrul politic. Vă mulțumesc încă o dată pentru munca depusă și sper că vom continua să cooperăm foarte bine și în viitor. Vă mulțumesc și Trebuie să vă spun că regret că întotdeauna chestiunile de egalitate între femei și bărbați ajung să fie discutate la finalul zilei, după ce am discutat toate celelalte lucruri, așa zis, importante. Poate că ne vom asigura că acest lucru să nu se întâmple prea des în viitor. Adoptarea la com- în Comisia Employment pe 16 aprilie și asta este, aceeași este data pentru următoarea noastră reuniune, 16 aprilie, începând cu ora 9 și Uh, sfârșindu-se la 18.30 la Bruxelles. Am terminat mai repede. Vom avea vacanță câteva zile, poate chiar uh, mai mult de o săptămână. Vă mulțumesc tuturor pentru această reuniune și pentru munca pe care am făcut-o mai devreme cu voturile. Am reușit, rezultatul a fost foarte bun. Vedeți, mi-am păstrat chiar și vocea. Vă mulțumesc!